Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne wieder die Sitzung und Doamnelor și domnilor, reîncepem ședința. Avem un punct uh, foarte important pe ordinea de zi la ședința din după amiaza aceasta. Este vorba despre audierea lui Hans Brownings. Domnia sa va deveni noul director executiv desemnat al Agenției Europene de Mediu. Uh, am stabilit o audiere a domnului Hans Brunings. Este tradiția comisiei noastre, nu-i așa, să audiem pe candidați. Există o serie de colegi care s-au înregistrat pe lista vorbitorilor. Care este procedura noastră? Domnul Brunings va face la început o declarație. Are 10 minute la dispoziție pentru declarația sa și mai apoi vom trece la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns. Există posibilitatea unei întrebări, adresării unei întrebări suplimentare, 45 de secunde pentru această întrebare suplimentară și un minut pentru răspuns. Așadar, domnule Brunings, sunteți uh, gata? Dacă sunteți gata, putem începe chiar acum. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, uh, Mr. Chairman, esteemed members of the European... Vă mulțumesc, domnule președinte, distinși membrii Parlamentului European, este o onoare să putem o mă prezint astăzi aici și să am un schimb de vederi cu dumneavoastră despre Agenția Europeană de Mediu. Înainte de a avea ocazia de a vă răspunde la întrebări, am să profit de această ocazie, așa cum a spus domnul președinte, ca să mă prezint pe scurt și să vă vorbesc despre câteva uh, aspecte strategice legate de funcționarea agenției pe care o voi prezida și după aceea va veni momentul întrebărilor și a răspunsurilor. Eu sunt cercetător în politică, deși am și un profil universitar. Nu am fost uh, doar, uh, ca să spun așa, între ghilimele, un șoarece de bibliotecă, nu m-am ocupat doar cu cercetarea teoretică, ci în ultimii 20 de ani m-am specializat în ce privește evaluarea de politici, monitorizare, raportare, dezvoltarea de uh, metodologii și politici de tranziție în domeniul mediului. Deci, toate atâtea domenii pertinente pentru uh, uh, profilul Agenției Europene de Mediu. Am făcut studii și uh, la nivel uh, comunitar, la nivelul OCDE, în ce privește uh, statele membre, guvernanța. Am publicat mai multe studii în ce privește rolul Uniunii Europene în cadrul guvernanței mondiale pentru politicile de mediu, ceea ce cred că mi-a permis să um, am suficientă experiență în ce privește rolul pe care trebuie să joace pe plan mondial Uniunea Europeană în protecția mediului înconjurător. Am fost implicat la mai multe uh, uh, nivele uh, de decizie, membru a unor grupuri de consiliere, a unor consilii de administrații și am fost implicat în mai multe inițiative private, publice sau chiar parteneriate public-privat în ce privește clima. Sunt coordonatorul unei rețele de cercetători în domeniul politicii. În general, pot să spun că în ultimii 20 de ani am muncit în uh, sinergie între uh, știință și politică. Am fost responsabil din 1996 de politici uh, de cercetare și manageriale și am avut de gestionat un buget de aproximativ 6 milioane de euro la, uh, pe poziția mea pe care am ocupat-o în Belgia și sunt implicat în mai multe rețele uh, din care fac parte principalii um, actori din domeniul politicii de mediu. Am uh, muncit și am trăit în medii internaționale în ultimii 20 de ani, 5 ani în Statele Unite, 4 ani în țările de jos și am dirijat studii în numeroase țări și am avut de subordinea mea personal uh, uh, cu origini diferite. Puteți vă dați seama că mă pot exprima în limba engleză, uh, înțeleg și alte limbi europene și am relații foarte bune cu colegi americani și chinezi uh, în domenii care sunt uh, relevante pentru Agenția Europeană de Mediu. Cred că am experiență în ce privește constituirea și motivarea unei echipe și uh, uh, am dobândit o experiență profesională bogată. Acum, în ce privește Agenția Europeană de Mediu, eu împărtășesc viziunea acestei agenții în sensul că avem nevoie de o bună evaluare a politicilor și de date fiabile și obținute în mod constant. Numai astfel putem să ne îmbunătățim politicile, ceea ce înseamnă că această agenție trebuie să furnizeze date ușor de comparat, date fiabile care să poată să fie uh, folosite de uh, decidenții politici și să fie folositoare și uh, părților uh, interesate. Mie mi se pare că există patru mari provocări. În primul rând, să menținem uh, calitatea uh, activităților agenției. Această agenție deja a avut performanțe deosebite pentru nucleul activităților sale. Eu cred că aceste sarcini uh, um, trebuie continuate și trebuie să furnizăm în continuare informații de calitate de care au nevoie uh, decidenții politici. Apoi trebuie să continuăm uh, să urmărim uh, procesele de tranziție din Uniunea Europeană. Există acum această tranziție pe termen lung. În multe domenii de politică, 2030-2050 nu este o dată atât de îndepărtată, și avem nevoie de o foaie de parcurs pentru uh, economia cu um, emisii scăzute de dioxid de carbon. Agenția noastră trebuie să facă față acestui ultim val de politici de tranziție și să răspundem întrebărilor care se pun. Ce fel de, de ce fel de cunoștință avem nevoie pentru o asemenea guvernanță, pentru o perioadă de tranziție atât de lungă? Și de ce fel de evaluare și monitorizare este nevoie? A treia provocare uh, are de-a face cu uh, dimensiunea socială și economică a activităților noastre. Această tranziție pe care am mai menționat-o trebuie uh, să aibă un impact ponderat asupra uh, societății. Trebuie să creăm o bază de cunoștințe Uh, pentru ca un număr cât mai mare din actori uh, uh, să provină din toate um, um, păturile societății, să nu ne limităm numai la um, familia, familiile politice, la instituții. Și de aceea să putem să difuzăm cât mai bine informațiile. Apoi, a patra provocare, să asigurăm legătura cu cel de-al șaptelea Uh, program uh, uh, cadru pentru cercetare și inovare. Este un cadru de lucru multianual. Trebuie să putem să trăim în limitele pe care ne le oferă planeta noastră. Avem nevoie de economie cu consum scăzut de resurse, cu emisii scăzute de uh, um, carbon. Știți că există aceste obiective emblematice pentru 2020. Unele preiau uh, uh, obiective tradiționale de activitate pentru Agenția Europeană de Mediu, dar există și noi uh, domenii, ca de exemplu faptul că se acordă mai multă atenție dezvoltării sustenabile în mediul urban. Și toate acestea uh, au strânsă legătură cu această perioadă de tranziție. De asemenea, cred că este foarte important să lucrăm cu părțile implicate. Uh, Consiliul de Administrație este foarte important pentru că acolo sunt reprezentanți din toate statele membre, experți desemnați de către Comisie și experți de asemenea din mai multe state membre. Și acest Consiliu se ocupă de uh, punerea la punct a programului de lucru pentru următorii 5 ani. Acest lucru se va defini cu ocazia întâlnirilor din martie și din mai, când eu însumi voi, voi putea să fiu la curent cu ceea ce se discută. Este foarte important să menținem și să dezvoltăm relațiile cu Parlamentul European, cu parlamentele naționale și cu ceilalți actori strategici pentru ca activitățile noastre să fie relevante și utile. Dacă tot vorbim despre relațiile cu Parlamentul European, mi se pare important să continuăm această tradiție a, dire a relațiilor directe și constructive cu Comisia pentru Mediu din Parlamentul European, nu numai din motive strategice sau din cauza rolului pe care îl joacă Comisia dumneavoastră ce privește legislația în domeniul mediului, dar și pentru că eu, în calitate de democrat convins, cred în legitimitatea procesului politic. Parlamentul European poate să conteze pe angajamentul meu de a respecta această tradiție și de a respecta uh, valorile democratice de guvernare. Și aștept cu nerăbdare să pot să mai vin în fața comisiei dumneavoastră pentru a discuta cu dumneavoastră despre uh, priorități și evoluții. În rezumat, dați-mi voie să mai adaug câteva aspecte uh, mai generale. Sunt perfect conștient de faptul că evoluțiile bugetare uh, au un impact direct asupra Agenției Europene de Mediu. Politicile de mediu și de luptă împotriva schimbărilor climatice vor avea de suferit din cauza scăderii bugetului disponibil. Cred că în timpul uh, sesiunii de întrebări și răspunsuri vor exista întrebări în această privință. În încheiere, aș vrea să spun că pentru mine este o mare onoare să fiu numit director al unei organizații uh, cu o reputație atât de uh, bună și cu un rol atât de important și am să fac tot ce-mi stă în putință ca să fiu la înălțimea așteptărilor și să garantez acest nivel de excelență. Vă mulțumim, domnule Brunings, pentru acest, acest discurs uh, introductiv. Trecem la dezbatere acum. Mai întâi de toate le dăm cuvântul coordonatorilor. Domnul Zeber mai întâi de toate. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Brunix, nu pot decât să vă felicit pentru nominalizare și de asemenea pentru discursul introductiv. În calitatea dumneavoastră de om de știință, dați-mi voie să vă întreb uh, care este părerea dumneavoastră cu privire la evoluțiile uh, tehnologice, evoluții tehnologice care acum uh, generează o mulțime de pericole la adresa mediului înconjurător. Cum credeți că ar trebui să reacționeze Agenția Europeană de Mediu la aceste evoluții tehnologice și cum credeți că Agenția Europeană de Mediu ne va putea sprijini pe noi, europarlamentarii, în acțiunile noastre? Bineînțeles, principiul precauției este la baza tuturor acțiunilor uh, în domeniul uh, mediului, acțiuni demarate la nivel uh, european și Agenția Europeană de Mediu chiar cu, cu puțin timp în urmă a publicat un raport în care spune clar că dacă toate aceste probleme de mediu cu care ne confruntăm ar fi fost evaluate din timp și dacă cauzele care le-au generat ar fi fost uh, de la bun început uh, eliminate și mă gândesc aici, spre exemplu, la poluarea apei, de mediul, de sectorul minier, etc. Deci, considerați că toate aceste toate cele conținute de acest raport vor deveni într-un final parte integrantă a acțiunilor Agenției Europene de Mediu uh, Uh, Agenția Europeană de Mediu va pune într-adevăr în aplicare principiul uh, precauției pe viitor? Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Zeber, pentru cele două minute pe care le-ați folosit. Le-ați folosit uh, un minut pe viitor. Acum, domnule Brunix, aveți posibilitatea de a reacționa la această întrebare. Uh, mulțumesc, cât privește noile evoluții științifice și tehnologice și riscurile pe care le presupun, aș spune că abordarea Uniunii Europene este o abordare care se bazează pe trei elemente fundamentale. Primul, cel pe care l-ați menționat dumneavoastră, principiul precauției, care se referă la incertitudinea științifică, ca poziție oficială Uniunea Europeană a adoptat să fie un actor plin de grijă, grijuliu și eu susțin această abordare. În al doilea rând, uh, abordarea Uniunii Europene implică un gen de angajament public în ceea ce privește deciziile legate de acest tip de tehnologie. E vorba de o dezbatere publică, nu numai, în care implică nu numai Parlamentul, ci și alți actori publici. Gândiți-vă la dezbaterea privind organismele modificate genetic, de exemplu. Și în al treilea rând, principiul precauției și noile tehnologii și noua știință ca om de știință Uh, și ca instituție bazată pe știință, trebuie să rămâneți în continuare deschiși pentru noile cunoștințe și pentru noile hotărâri bazate pe noile evaluări ale riscului, care poate lua două direcții este legat de rolul agenției noastre, dar într-un context mai larg al principiului precauției și al principiului dezbaterii publice, pentru că în teoriile despre riscul în societate există o legătură clară uh, între evaluarea riscului uh, și dezbaterea publică pe care o susțin. Și referindu-mă acum la cele mai noi lecții pe care le-am avut de învățat, sigur că există acolo cunoștințe care mergeau în sensul uh, prevederii și mm, semnalelor de alarmă, dar depinde și ce face societatea cu ele. Iar rolul agenției este să transmită cele mai bune și noi cunoștințe cu un mesaj care să fie foarte clar. Mulțumesc! Vă rog să respectați regulile jocului. Avem foarte mulți vorbitori și dorim ca toți să aibă posibilitate, posibilitatea de a interveni. Deci știți prea bine cât timp aveți la dispoziție pentru fiecare întrebare, respectiv răspuns, întrebare suplimentară și al doilea răspuns. Bun, acum trecem la următorul coleg care are dreptul să adreseze o întrebare. Sau există o întrebare suplimentară? Nu, atunci domnul Leinen are un minut la dispoziție. Și eu vă urez bun venit în comisia noastră. Agenția Europeană de Mediu este esențială pentru uh, activitățile noastre. Analizele, studiile noastre reprezintă baza actelor legislative pe care le pregătim și le promulgăm noi aici în Parlamentul European. Cu alți colegi uh, fac parte din uh, forumul de forumul care se ocupă de crearea acelei platforme pentru uh, economia uh, europeană uh, sustenabilă care să țină cont de cantitățile, de resursele de care avem do, uh, de, pe care le avem la, la dispoziție în momentul de față. Și ne-am dat seama în cadrul discuțiilor că nu prea știm multe, nu știm care este amprenta, nu știm cum trebuie să evaluăm amprenta și nici învățăturile pe care trebuie să le tragem din asta. Ne puteți oferi mai multe informații? Uh, Mulțumim, domnule Brüning, să aveți cuvântul. Atât scopurile privind eficientizarea energetică a Europei care sunt legate de sistemele de producție și consum, deci de producțele, produsele care sunt fabricate și consumate, dar și de e, traiectoria eficientizării resurselor europene, sunt legate și de metodologia folosită pentru a avea informații despre un produs sau un serviciu ca să aflăm dacă respectivul produs sau serviciu este er, eficient din punct de vedere energetic al producției și dacă este prietenos cu mediul. În ceea ce privește amprenta, ideea aceasta este bună la nivelul omologării produselor dar dacă analizăm uh, ciclul de viață al, produs, al produsului, atunci ar putea fi mai important. Iar o prioritate a agenției ar fi să analizăm consumul uh, deci, pe diverse categorii de produse și este un gen de activitate care trebuie continuată pentru că se leagă foarte bine de obiectivele majore ale politicii Uniunii Europene în general. Legătura cu uh, diverse categorii de produse, cu produse specifice, trebuie să fie realistă, trebuie să fie o legătură cu acele produse uh, sau cu acele linii problematice de produse sau de consum uh, și nu cu toată gama de produse care există. Trebuie ca atenția noastră să se concentreze foarte bine uh, pe acest gen de produse atunci când discutăm despre Agenția de Mediu European. Mulțumesc! O întrebare suplimentară? Da. Vorbeați despre al șaptelea program cadru pentru mediu, de care ne vom ocupa anul viitor. Avem noile provocări, dar și vechile provocări. Noile provocări au de-a face cu nesiguranța generată de cocktailul acestor, acestuia de acesta de, de, de substanțe chimice pe care le folosim, pe care le folosim pentru producerea tuturor uh, lucrurilor. Ce părere are Agenția Europeană de Mediu? Cum analizează acest subiect? Cred că este o chestiune care are un loc central pentru agenția noastră. Este legătura între sănătate și degradarea mediului sau calitatea mediului în general și noile materiale care ar putea să aibă un impact asupra sănătății sunt preocupări uh, centrale, reprezintă una din prioritățile politicii de mediu și, într-o oarecare măsură, vor fi pe masa de lucru a agenției. Sunt pe masa de lucru a agenției de multă vreme. Când vorbim despre nanotehnologie, de, de exemplu, ca aspect nou, Mă referam la prima întrebare, unde există o legătură cu principiul precauției și cu nevoia de a avea cunoștințe științifice noi ca să facem față unor nesiguranțe, unor incertitudini în anumite condiții și sunt multe mulțumim. Mulțumim. Urmează Gebrandi. domnul Gerba, Ge, Gerbrandi, îmi cer scuze. hier als met het... Mulțumesc, uh, vreau să-i mulțumesc uh, domnului Brânzi că este astăzi cu noi ca persoană de contact cu uh, agenția, voi lucra cu dumneavoastră și am câteva întrebări legate de viitorul agenției. Dacă ne îndreptăm privirile către Statele Unite, în Europa există o agenție de protecție a mediului care Uh, se ocupă de inspecții foarte mult și de aplicarea uh, legislației, care de fapt e un aspect destul de slab. Care este, eu știu, um, părerea dumneavoastră despre acest lucru? În ce măsură putem folosi cunoștințele acestei agenții? Am impresia că lucrul acesta nu este făcut așa cum trebuie și mă întreb dacă Uh, aveți vreo idee apropo de folosirea acestei informații foarte bogate și astfel încât aceste cunoștințe să fie mai accesibile mm, europarlamentarilor. Cât privește rolul agenției ca inspectorat de mediu pentru Europa, aș vrea să spun următoarele. Ținând cont de faptul că există o mm, un mare, mare abis de implementare, de punere în aplicare a legislației. Ideea aceasta de a folosi agenția ca inspectorat este utilă. Cred că trebuie să vedem unde în politica de mediu a Uniunii Europene ar intra acest rol de inspectorat. La prima vedere, nu aș fi în favoarea discuției acestui aspect la nivelul conducerii agenției, pentru că, după părerea mea, ar uh, duce la reformularea misiunii și obiectivelor strategice ale agenției. Uh, ar fi vorba de o agenție de cu totul și cu totul alt tip, cu alte capacități și mă întreb dacă ar fi compatibile cu rolul uh, actual, care e mai degrabă legat de construirea capacității și uh, de noile cunoștințe și dumneavoastră o vedeți mai degrabă, eu știu, ca un fel de agendă poliție și nu știu dacă se potrivesc aceste două roluri. Ideea are o oarecare valoare și o leg de dezbaterea privind punerea în aplicare a legislației, însă ar trebui să ne gândim foarte bine unde anume aparține și care ar fi rolul posibil teoretic al agenției în această nouă viziune. A doua parte a întrebării era vorba de cunoștințe, bogăția de cunoștințe existente la nivelul agenției și cum văd eu legătura viitoare cu Parlamentul face parte din dezbaterea pentru următorii cinci ani, pentru programul în următorii cinci ani, iar răspunsul va fi formulat în următoarele câteva luni. Mulțumesc! Nu există o întrebare suplimentare. Urmează Satu Hasi, un minut. Well, uh, nobody has yet mentioned... Vă mulțumesc. Încă n-a menționat-o nimeni pe predecesoarea dumneavoastră. Dați-mi voie să vă întreb care aspecte ale eforturile domniei sale vor fi continuate de către dumneavoastră și care sunt lucrurile pe care le-ați schimba față de trecut, în comparație cu trecutul. Domnul Zeber vorbea despre acel raport uh, intitulat Lecții târzii uh, învățate din uh, cazuri uh, bine evaluate în, uh, în prealabil sau ceva aproximativ. Uh, deci, iată, există Există, a existat în trecut uh, o atitudine proactivă uh, în ceea ce privește politicile de mediu și vreau să vă întreb dacă veți fi la fel de proactiv și dumneavoastră pe viitor și veți uh, transmite informații rapid decidenților politici. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Cred că în ultimii 10 ani Agenția Europeană de Mediu a crescut mult. activitățile sale s-au uh, multiplicat, uh, au fost introduse noi metodologii, de asemenea noi rețele, iar aceasta este o dovadă clară a dorinței Agenției Europene de Mediu de a-și îmbunătăți activitățile, de a evolua și asta, această atitudine a fost practic dictată de predecesoarea, predecesoarea mea. Această atitudine consider că trebuie să fie proliferată și pe viitor dacă e ca Agenția Europeană de Mediu să rămână un organism pe care Parlamentul European să se poată baza. Prin urmare, la întrebarea dumneavoastră nu pot să răspund decât uh, spunând că da, Agenția Europeană de Mediu are un rol de jucat. Dacă e să intervină uh, Uh, în, la nivel decizional în Uniunea Europeană, dacă e să influențeze uh, deciziile politice, atunci trebuie să rămână la fel de proactivă. Eu voi începe să lucrez în calitate de director uh, executiv desemnat, director executiv abia din luna iunie. Prin urmare, până atunci mă voi pune la punct cu tot ceea ce a făcut Agenția Europeană de Mediu până acum. N-aș dori, necunoștință de cauză, să, com- să comentez activitățile trecute ale agenției și respectiv ale predecesoarei mele. Dar uh, nu pot decât să vă spun că, da, atitudinea proactivă trebuie să fie păstrată și pe viitor. O întrebare suplimentară? Vă mulțumesc. Mă voi referi din nou la acel raport de curând uh, publicat. Dumneavoastră ați fost uh, om de știință și ați fost un fel de intermediar între deciziile politice și știința propriu-zisă. În calitatea dumneavoastră de om de știință, dați-mi voie să vă întreb care sunt, după părerea dumneavoastră, acele pericole Eh, care încă, pericole la adresa mediului înconjurător, care încă nu sunt înțelese suficient de bine de către oamenii politici și care ar putea face unui, eh, obiectul unui raport asemănător peste 10-20 de ani. Cred că câteva dintre aspectele probabil subestimate de către decidenții politici și aceste aspecte sunt uh, mai largi decât domeniul, sfera de activitate a Agenției Europene de Mediu. Oricum, întrebarea dumneavoastră a fost adresată omului de știință, uh, Brunings. Ei bine, dacă ne uităm la absolut toate uh, rapoartele privind mediul înconjurător, publicate sau nu de către Agenția Europeană de Mediu, ne dăm seama că marea provocare este declinul absolut al mediului înconjurător, al uh, mediului uh, planetei noastre. Mă refer la uh, distrugerea diversității, mă gândesc la încălzirea uh, temperaturilor, creșterea temperaturilor globale, schimbările climatice, mă gândesc la uh, Uh, oceanele lumii, toate aceste aspecte sunt uh, în pericol. Mulțumim, urmează doamna Rosbach. Un minut. Practic og jordnære spørgsmål. Vi taler i dette udvalg meget tit om ved... Vă mulțumesc foarte mult. Adesea vorbim despre energia durabilă, într-un fel sau altul, în cadrul Comisiei noastre. Pe viitor, marea provocare cu care se va confrunta Uniunea Europeană este lipsa, va fi lipsa de resurse. Dacă vom putea reutiliza deșeurile, atunci am putea rezolva problema deșeurilor. Una dintre marile provocări din punct de vedere de mediu este cantitatea de plastic uh, care plutește pe apele și oceanele lumii. Plasticul, sticlele acelea de plastic și bucățile de plastic pun în, în pericol uh, diversitatea uh, și fauna marină. Ce considerați dumneavoastră că ar, am putea noi să facem? Ar trebui să reutilizăm aceste deșeuri? Va fi asta una dintre prioritățile Agenției Europene de Mediu? Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Eu nu cred că trebuie să mă ocup de această problemă. Nu eu pot să o rezolv. Există decidenți politici care se ocupă de asta. Dar, uh, iar decidenții politici au uh, toate informațiile de natură uh, științifică care ar trebui să le fundamenteze deciziile. Însă un aspect foarte important pe termen lung este într-adevăr uh, rafinarea sistemelor de reutilizare a deșeurilor, de tratare a deșeurilor. Dacă ne uităm la sursa uh, deșeurilor sau locul de unde apar deșeurile, atunci uh, ne dăm seama că aceasta este marea problemă. Aceasta este problema care ar putea să fie, îmbun- să fie eliminată mai întâi de toate pentru că astfel am scădea cantitatea de deșeuri de plastic care, într-adevăr, plutesc pe apele, uh, pe mările și oceanele lumii. Uh, într-o grămadă de uh, rapoarte și, de asemenea, programe de acțiune care au fost de, demarate la nivel european, se atrage atenția asupra importanței acestui subiect. Se încearcă, într-adevăr, găsirea unor uh, soluții pentru îmbunătățirea gestionării uh, deșeurilor, dar uh, legislația în privința deșeurilor există deja, bine, ea trebuie îmbunătățită, dar, uh, ea, dar măcar cea care există ar trebui să fie pusă în aplicare. Deci, iată, avem studii care să fundamenteze luarea de decizii și ar fi bine ca deciziile luate să fie puse în aplicare. Mulțumim. O întrebare suplimentară? Da, pe scurt. Este acesta un subiect important din punctul dumneavoastră de vedere? E important din punctul dumneavoastră de vedere să transmiteți mai departe informațiile uh, de care dispuneți atât uh, să le transmiteți atât nouă cât și cetățenilor europeni și mă gândesc aici în special la deșeurile, problema deșeurilor din sudul Europei. Da, într-adevăr, aceste informații trebuie să fie transmise. Ele sunt esențiale în dezbaterea privind poluarea, în dezbaterile privind îmbunătățirea sistemelor de gestionare, gestiunea problemelor. Dar există, într-adevăr, uh, regiuni ale Europei care au probleme mai mari decât altele și uh, prin urmare, aceste regiuni trebuie să se îmbunătățească și există o grămadă de rapoarte care ne arată care sunt problemele cu care se confruntă toate regiunile uh, și e momentul ca acestea să acționeze. Deci, transmiterea de informații e importantă. Bine, vă mulțumim. Iată, am terminat runda de uh, întrebări și răspunsuri adresate de uh, coordonatori. Urmează doamna Hübner acum. scuze, nu s-a auzit ce a spus doamna Hübner. Microfonul dumnei nu funcționa. Vă rog frumos să încercați cu un alt microfon, spune președintele. Okay. Okay. Okay. No. Okay. Sorry. Witam Pana bardzo serdecznie i już trzymam kciuki za Pana entuzjazm i za sukces, który Pan na pewno... Da, acum microfonul funcționează, vă urez multă baftă, dar sunt convinsă că veți avea o carieră de succes. Mă bucur să aud declarațiile dumneavoastră, aveți intenții nobile, am toată încrederea în uh, angajamentul dumneavoastră. Mă întreb dacă aveți de gând să cooperați mai bine cu instituțiile și agențiile de resort din Europa Centrală și de Est. Și dacă această cooperare încă nu exista foarte, nu era bine înfiripată, nu funcționa foarte bine, ce aveți de gând să faceți pentru a ameliora acest aspect? Iată prima mea întrebare. Vă mulțumesc pentru cuvintele amabile. Cred, într-adevăr, că cercetătorii lumea științei este din ce în ce mai mult o lume fără, fără frontiere și datorită programelor europene și eu cred că următorul program cadru pentru cercetare va stimula și mai mult aceste activități și, cum probabil știți, majoritatea rețelelor includ uh, entități și instituții publice de cercetare din uh, Europa în Centrală și de Est. Dacă am avut ocazia să cooperez cu ele, da, dar nu într-o foarte mare măsură. Am avut ocazia, de exemplu, să formez uh, cadre din România și am avut uh, contacte și cu colegi din Ungaria, Polonia, Republica Cehă, România, în cadrul rețelelor de cercetători. Deci am ceva experiență, dar nu pot să mă declar expert în ce privește uh, instituțiile care se ocupă de uh, politica de mediu în această parte a Europei, însă agenția în timpul uh, acestei perioade de aproximare a colaborat foarte bine cu instituțiile publice din toată Europa, însă știu că mai rămân multe lucruri de făcut și nu numai în uh, țările care au aderat după 2004, ci și în vechile state ale Europei. Eu am intenția să colaborez cu toate statele membre și cu toate statele uh, care au aderat la um, agenție, pentru că știți că e o agenție care lucrează și cu state din afara granițelor Uniunii Europene. O întrebare suplimentare. Vă mulțumesc foarte mult. O întrebare suplimentară. Foarte recent, agenția a fost acuzată din cauza lipsei de transparență. Aveți vreo propunere concretă pe viitor uh, pentru ca să nu mai existe vreo îndoială în ce privește transparența activităților dumneavoastră? Domnul Bruinix, eu cred că transparența este piața de temeria încrederii și fără încredere nu poate să existe Uh, democrație. Apoi, eu nu știu să existe vreo organizație în afara Uniunii Europene care să aibă niște reguli atât de uh, cuprinzătoare și exhaustive în ce privește transparența, conflictul de interese. Deci, noi avem de gând să respectăm toate regulile în vigoare. Apoi, mai există și aspecte mai puțin formale. Să fim deschiși pentru dezbateri cu uh, terți. Și vreau să spun că Consiliul de Administrație al agenției va evalua uh, nucleul activităților agenției din perspectiva unui câștig de transparență. Mulțumim. Urmează acum pentru un minut domnul Browning. Domnul Prodi, mulțumesc și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și având în vedere experiența dumneavoastră, mă bucur că veți fi viitorul director executiv al agenției. Vreau să vă pun niște întrebări în ce privește politica. Chiar dacă nu acesta este principalul scop pentru care a fost creată agenția. Este o agenție care are mai degrabă un rol de consiliere pe lângă Comisia Europeană. Însă eu sunt foarte îngrijorat de schimb, încălzirea globală și de uh, uh încetineala cu care se produc schimbări. Eu cred că avem nevoie de un nou efort pe plan politic, astfel încât să vizăm atingerea unui consens la nivel mondial. Ce puteți uh, sugerați dumneavoastră uh, comisarului uh, dumneavoastră? Domnul Brunings? Da, evident, vă împărtăjesc îngrijorările în ce privește încălzirea globală și mai ales în ce privește uh, durata negocierilor pentru a ajunge la un nou acord, un nou acord pe plan mondial. Data când va expira ultimul acord e parcă mâine. Eu cred că avem nevoie de o politică antreprenorială în acest domeniu. Și eu cred că statele europene sunt un, constituie un grup de țări care și-a fixat niște obiective ambițioase. Nu mai sunt alte asemenea exemple. Dacă ne gândim la Statele Unite, doar recent președintele Obama și-a exprimat intenția de a face ceva pentru a lupta împotriva încălzirii globale, dar abia acum Senatul uh, american, un număr de 67 de senatori, mai bine zis, s-au angajat în această uh, privință, dar va fi oricum uh, o miză importantă și vor fi negocieri de durată. Și în partea cealaltă a emisferei mentalitățile se schimbă. Gândiți-vă legea în ce privește energiile regenerabile, uh, uh, care um, încă din 2006 a dus la o schimbare a politicii în uh, China, dar pe plan politic ne este foarte greu să-i convingem să fie de acord cu un acord, cu un efort pe plan mondial. Eu cred că avem nevoie de un acord unde toată lumea să subscrie și să nu mai avem țările care au subscris la anexa 1 și cei care, cele care nu au acceptat-o. O întrebare suplimentare. Da, stimate colega, adaptarea la schimbările climatice. Mi se pare și aici că uh, toate politicele sunt depășite. Eu întreb agenția dacă aveți de gând să aveți niște măsuri mai hotărâte, mai uh, incisive în ce privește uh, atenuarea agreției globale și lupta împotriva schimbărilor climatice. Agenția deja s-a implicat foarte mult pentru adaptare și atenuare. Am uh, trimis un raport uh, cu puțin timp înaintea ultimei runde de negocieri de la Doha, pentru că am încercat să tragem semnalul de alarmă. Agenția deci își continuă uh, principala sarcină de atenuare și adaptare, pentru că deja facem față unor schimbări și adaptarea la aceste schimbări va fi principala provocare pe viitor. Și avem nevoie de o abordare mult mai diversificată, pentru că în funcție de diferitele regiuni ale Europei, provocările sunt diferite. Mulțumesc acum are cuvântul doamna Cristina Gutierrez Cortez. Mulțumesc, domnule președinte. Mai mult decât agenția în sine, mă preocupă ce s-a întâmplat cu ea, ținând cont de lipsa de centre de studiu. Pentru că e așa ca și când ar fi răspunsul la ce nu știe comisia și nu avem așa o viziune integrală, sistematică pentru o politică completă. De exemplu, mă surprinde că pe tema apei vorbim despre pământ, directiva apei, apa murdară, apa curată, ce vre... dar ce se întâmplă cu apa și clima. Vorbim de schimbări de climă, dar tema ciclurilor apei și importanța lor și repercursiunile lor nu intră în discuție. Știm, eu știu, că uh, au uh, inundații, au loc inundații în Europa Centrală și nu primim niciun fel de răspuns. Politica apei trebuie să fie internațională, universală și nu putem să vorbim numai despre pământ, trebuie să ne gândim la ploaie, la climă și lipsește cu totul așa cum lipsește și politica referitoare la orașele generalizate. Uh, și avem nevoie, repet, de o concepție integrată a tuturor acestor aspecte într-un politica generală. Mulțumesc! Mulțumesc! La aceste întrebări, două minute, cam puțin. Cred că dacă analizăm abordările sistemice și cred chestiunile mai uh, importante mai aflate pe muche de cuțit sunt uh, chestiuni legate de abordările acestea, cum ar fi reziliența ecosistemelor la scară largă. Au loc pregătiri și știu că ele vor ocupa uh, un loc important în activitatea agenției. Nu pot decât să susțin uh, cererea dumneavoastră de a avea o abordare mai uh, integrată. Problema apei uh, și ideea unei uh, viziuni uh, globale este importantă pentru că se presupune că înțelegem toate legăturile dintre diversele aspecte. Însă aici lucrurile sunt mai delicate și mai trebuie întreprinse niște activități. Dacă spuneți că ne lipsește această abordare globală și nu ar trebui uh, să ne limităm numai la viziunea asupra Europei, sunt de acord, dar în același timp, cum spuneam uh, înainte, Europa este singurul grup de țări care acceptă legislație obligatorie la nivel intern lucru care n-ar fi valabil la nivel internațional. Deci o abordare europeană puternică este baza pentru a deveni un actor important, puternic la nivel internațional. Deci trebuie să acționăm pe ambele eh, terenuri pentru a eh, avea un rol în această problemă, în problema apei. Și ultimele întrebări privind orașele, sunt de acord că se pot face mai multe privind mediul urban și ne așteaptă multe activități inovatoare la nivelul Europei, dar și la nivel global. Mulțumesc foarte mult! Cred că exista deja o întrebare în o întrebare suplimentară în întrebările care au fost adresate prima dată, da. Văd că v-a întrebat uh, această întrebare legată de abordarea sistemului, că vă strălucesc ochii prima dată. Deci uh, susțin ideea unei politici sistemice. Când vorbesc de internaționalizare, vorbesc de globalizarea cunoștințelor, pentru că nu putem deși Mediterana și politica din nordul Mediteranei nu este numai europeană, trebuie să știm cum ne influențează lumea. Măcar la nivelul cunoștințelor trebuie să știm foarte clar care este relația noastră globală din punct de vedere al climei cu ceilalți, numai la nivelul temperaturii, dar și în ceea ce privește alte valori. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Da, Mă bucur că ați văzut că îmi luceau ochii când a vorbit de abordarea sistemică. Chiar cred că abordarea sistemică este esențială pentru înțelegerea provocărilor viitoare. Și când ați vorbit despre Mediterana, și uh, cum, care este rolul ei într-o viziune mai largă, da, ea este legată de Orientul Mijlociu și de altele, iar comunitățile de cunoaștere trebuie să se uh, lărgească, să se extindă către sudul global, dacă vreți. Și cred că uh, Orizont 2020, programul Uniunii Europene, stimulează această idee de globalizare a cunoașterii. Uh, și trebuie să ne gândim și la capacitățile de construire și abilitățile de a construi capacități și de a promova capacități în alte țări. Pentru că sunt uh, multe instituții care au foarte multe puncte slabe și care nu țin numai de cunoașterea de mediu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Crista Clas. Vă mulțumesc foarte mult. Mă aflu în spatele dumneavoastră. Noi cerem permanent dovezi uh, științifice. Însă, în domeniul acesta al mediului există o mulțime de teme noi despre care nu știm mai nimic. Care este politica dumneavoastră? Uh, Vă veți concentra asupra publicării unui singur studiu pentru toate aceste tematici noi? Veți alege oamenii de știință într-o manieră cât se poate de clară? Uh, Uh, să nu uităm că temele esențiale se modifică în momentul de față. Dacă în trecut uh, energia nucleară era la loc de cinste, iată, în momentul de față energia nucleară nu mai e deloc bine văzută. Cine va stabili uh, importanța acestor teme și cum se va asigura, practic, obținerea de rezultate solide în aceste domenii noi? Consider că este o întrebare de gen cine hotărăște ce tip de om de știință și ce tip de dovești științifice doriți să existe sau să aducem în discuție. Alegerea oamenilor de știință pornește de la uh, întrebarea relevantă uh, iar întrebarea relevantă se bazează pe cunoștințele științifice anterioare, pe de altă parte reiese din dezbaterea la nivelul societății. Deci trebuie să găsim o, așa o cale de mijloc între aceste două aspecte pentru a formula întrebările cele mai relevante și strategice pentru viitor. Și asta face parte din activitatea următorilor cinci ani ai agenției. Ați menționat biocombustibilii ca exemplu de subiect unde s-au făcut foarte multe progrese științifice care au pus sub semnul întrebării propunerile anterioare, ceea ce e foarte adevărat. Acum 10 uh, ani era considerat un panaceu universal și acum există multe dezbateri pe tema aceasta sunt foarte multe dezbateri științifice care se centrează în jurul acestei dezbateri. Alegerea oamenilor de științe, dacă să ne bazăm pe un raport sau pe altul, evident că nu uh, știința și oamenii de știință reprezintă uh, un corp de cunoștință care este alcătuit într o rețea de oameni de știință care aduc împreună cunoștințe fundamentale în rapoarte, cum ar fi raportul Uniunii uh, uh, raportul ONU privind schimbările de climă și un număr de alte rapoarte deci trebuie să dăm dovadă de transparență și de multă grijă atunci când alegem grupurile de oameni de știință care sunt invitați să susțină deciziile pe care le luăm noi. Mulțumesc foarte mult. Întrebare suplimentară. Pe scurt, la evaluarea studiilor civice, științifice, aspectele economice trebuie să aibă un, un rol? Deci economia trebuie să fie implicată în studiile de mediu. Well, I think... Cred că dacă dumneavoastră credeți că mediul este legat de sistemele de producție și de repartiția costurilor și beneficiilor în, so- în societate, uh, atunci e foarte logic să ne gândim că raționamentul economic este un element care trebuie avut în vedere când se iau hotărâri în politica de mediu. Asta nu înseamnă că trebuie să susținem uh, cu multă încăpățânare ceva care este fie prea scump sau care duce la uh, Um, decalaje de competitivitate cu alți actori uh, economici, dar dacă mediul e legat de sistemele de producție și consum și uh, de distribuția costurilor și beneficiilor, sigur este o chestiune economică. Mulțumesc foarte mult! Doamna Canbach. Da, sunt de acord cu doamna Claes. Chiar dacă avem de-a face aici cu o agenție europeană de mediu, cred că um, misiunile acestei agenții sunt internaționale și eu vreau să vă întreb, de, să vă pun o întrebare uh, despre biocombustibili și evoluțiile în acest domeniu. Pornind de la studiile trecute ale Agenției Europene de Mediu, considerați că studiile, cred că, că mai degrabă actele legislative ale Uniunii Europene ar trebui să fie îmbunătățite, să fie actualizate, deci considerați că uh, uh, toate aceste acte legislative uh, sunt suficient de, bine, de bune sau, sau nu. Și în al doilea rând, care este pozi- poziția dumneavoastră cu privire la semințele, semințele de obicei modificate genetic. Considerați că avem o responsabilitate la nivel internațional și pentru îmbunătățirea situației în acest sens? Yes. Prima întrebare privind biomasa. Cum spuneam, cred că acum 5 ani, 10 ani era o chestiune considerată drept fapt uh, soluția pentru problema energetică. Acum e mai problematică, există mult mai multe dezbateri pe această temă. Dacă ne gândim la utilizarea terenurilor uh, și modificarea utilizării terenurilor în agricultură, uh, depășește cu mult capacitatea și răspunderile Agenției de Mediu. Dar în același timp, cred că agenția a solicitat o mai bună integrare a problemelor de mediu în politicile respective. Deci ne referim și la utilizarea terenurilor în agricultură, ce se subvenționează și ce nu, ce efecte secundare sunt dezirabile sau nu. Deci mă refer la activitățile deja desfășurate și rolul agenției care a solicitat integrarea chestiunilor de mediu în celelalte politici. În domeniul alimentelor modificate genetic, susțin sistemul european care se bazează pe câteva principii de bază, principiul precauției pe care îl analizăm mult mai strict decât Brazilia, Chile, Statele Unite și altele, uh, dezvăluirea cunoștințelor științifice care este în mâna producătorilor, posibilitatea participării publice și de asemenea echilibru între diversele instituții europene. Dar pe această chestiune specifică. EFSA, Agenția pentru Siguranța Alimentelor, este cea care are rolul de conducere și care monitorizează procedurile în general, vreau să spun ca, eu știu, ca om de știință și ca institut uh, de cunoaștere, noi trebuie să uh, continuăm să avem un rol conducător în uh, introducerea rigorii științifice, a ortodoxiei științifice, dacă vreți, în aceste domeniu. Mulțumesc! Întrebare suplimentară. Uh, yes. N-ar fi mai interesant ca dumneavoastră să luați uh, poziție în ceea ce privește semințele modificate genetic, genetic, pentru că vorbim aici de mai mult decât siguranța alimentară. Cred că în distribuirea sarcinilor între aceste agenții s-au făcut niște alegeri, iar EFSA are rolul acesta de a se ocupa de siguranța alimentelor și de aceste proceduri Asta nu înseamnă că Agenția de Mediu nu poate să aibă un rol, dar trebuie să fie un rol care în acest moment este limitat la analiza aspectelor de mediu. Agenția de Mediu a luat o poziție din acest punct de vedere în ce privește integrarea în politică um, și mă gândesc la politica agricolă comună în care s-au integrat chestiunile de mediu dacă se revizuie însărcinările și datoririle agenției, sigur e posibil orice. Mulțumesc foarte mult. Manuel Fernandez, das Wort für eine Minute, bitte. Domnul Fernandez, un minut. Eu Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doream să-l salut pe directorul desemnat al agenției și să-i urez succes în ce privește cadrul financiar multianual propus de Consiliu. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră despre acest lucru. Uh, finanțarea multianuară din 2014-2020 pentru mediu și cum putem să atingem obiectivele pe care le avem ca urmare a strategiei 2020 pentru mediu și de asemenea din planul de acțiuni pentru mediu 2014-2020 ce părere aveți despre propunerile de finanțare? Consiliul și Comisia au stabilit aceste obiective și cum trebuie să facem ca să atingem aceste obiective? Mulțumesc, vă rog. Vă mulțumesc pentru întrebare. E de fapt o dezbatere politică care durează la Parlamentul European de câtva timp și este evident că opinia multor parlamentari este diferită de opinia celor de la Comisie și la Consiliu. Este absolut evident. Noi, agenția, trebuie să așteptăm să vedem care este rezultatul, care sunt repercursiunile pentru bugetul agenției și când spun să aștept, nu așteptăm pasiv. Știu că uh, în spatele acestui raționament uh, s-a pus deja oarecare greutate uh, dacă trebuie, nu și am spus că dacă trebuie să acționăm într-un anumit mod, avem, trebuie să avem capacitatea de a o face. Există, sigur, reduceri de buget, este evident că Uh, trebuie să existe o dezbatere privind prioritățile, pentru că nu po- poți să ajungi la un nivel mai înalt de eficiență doar într-o anumită limită. Se întinde un elastic cât se întinde, dar nu prea mult. Trebuie să discutăm prioritățile și eu care mă voi ocupa de acest lucru în următorii cinci ani, începând din iunie, trebuie să fiu sigur că aceste reduceri de buget nu ating programele esențiale ale agenției și că cei care doresc sau cer mai multe servicii, mai multe produse, mai multe sarcini îndeplinite, să-și dea seama că au nevoie să fie realiști trebuie să aibă o oarecare doză de realism uh, când se gândesc că trebuie să faci niște lucruri cu un buget limitat. Și știu că e un dosar care o să ajungă până uh, în cele din urmă la mine pe masă și trebuie să discut cu echipa de conducere. Mulțumesc. Eu nu. Muito obrigado. Eh, estamos no ano. Mulțumesc foarte mult. Uh, este anul cetățenilor europeni și cred că agenția este una din puținele agenții pe care, unele din agențiile cu care cetățenii nu sunt familiarizați și nu prea știe omul ce face agenția. Cum putem uh, să facem activitatea agenției mai vizibilă și cum îi putem implica pe cetățenii europeni în atingerea obiectivelor de mediu pe care le avem? Poate, în primul rând, agenția în ultimii 5-10 ani a pus la punct programe complexe de comunicare și a implicat pe cetățeni în funcționarea sa mai mult decât oricând. Este clar că acest aspect este considerat o prioritate. L-avem în vedere. Angajații agenției uh, s-au implicat uh, împreună cu diversele părți implicate din societate, au avut loc dezbateri și acea parte a comunicării se îndreaptă către societate. În același timp, în următoarea perioadă de 5 ani, este unul din elementele care face parte din planurile noastre, cum uh, să-i facem pe cetățeni să-și dea seama că au un rol fundamental în politica de mediu a Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Poc. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule profesor. Uitați, aici sunt așezat, spune domnul Poc. Aș vrea să revin la reacțiile agenției și uh, de asemenea la relația dintre dumneavoastră cu alte agenții precum um, EFSA, de când cu prezența neocorticoizilor și a altor asemenea substanțe nocive în Cred că trebuie să fiu sincer. Nu știu mare lucru despre legăturile dintre Agenția Europeană de Mediu și EFSA în momentul de față. Nu am putut în ultimele luni să mă ocup de acest aspect. Îmi pare rău, nu dispun de datele necesare ca să vă spun cum uh, se desfășoară relațiile între aceste două agenții și cum ar putea ele să fie îmbunătățite. Însă, uh, în principiu, cooperarea dintre Agenția Europeană de Mediu și celelalte agenții trebuie să se bazeze pe o bună uh, uh, împărțirea sarcinilor ca să nu existe suprapuneri, pe un bun schimb de informații ca să uh, ne completăm activitățile, pot să-mi închipui că pe anumite teme ar fi foarte bine să existe programe de lucru sau linii de comunicare în comun, însă nu-mi dau seama acum dacă acest lucru este posibil dacă putem să strângem informații într-un mod mai structurat în cadrul cooperării dintre agenții. Dar, așa cum am spus, foarte onest, nu pot să vă dau mai multe date. Acum, încă o întrebare. Anul trecut s-a publicat uh, un raport tehnic și se pregătește o nouă legislație despre speciile uh, care invadează medii care, invad... care invadează medii care nu le sunt uh, um, specifice. Domnul Bruinings, nu pot încă să fac o declarație uh, asupra acestui raport. Nu l-am citit în detaliu, îmi pare rău. Vă mulțumesc. Urmează acum cea de-a treia sesiune de întrebări și răspunsuri. Doamna Morcunaite este prima. Ačiū pirmininkė, dėkui už, už jūsų atvykimą šiandieną. Ir... Vă mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru prezența dumneavoastră la această audiență. Aș vrea să vă pun o întrebare despre Marea Baltică. Știți că este cea mai poluată mare din lume. Și știm din ce motive. Și deși s-au uh, luat ceva măsuri pentru a reduce cantitatea de fosfați din apă și uh, se folosesc mai puține îngrășăminte, în agricultură, ar fi bine să ne gândim la ce se va întâmpla pe viitor, cum putem să reducem nivelele actuale de poluare. Credeți că programele întreprinse până în prezent au fost suficiente? Mai ales când ne gândim la proiectele de infrastructură precum oleoductele din regiune Nord Stream, uh, care uh, vor trece pe sub Marea Baltică. Ați început prin a spune că Marea Baltică este cea mai poluată mare din lume sau una dintre cele mai poluate. Da, e din cauza mm, felul în care a fost industrializată regiunea și felul în care s-a practicat agricultura. Dacă proiectele și măsurile întreprinse până acum au fost suficiente, evident că nu. Încă știm uh, cât de degradat este mediul în continuare. Ce putem să facem pe viitor este să luăm măsuri cât mai urgente și mai realiste. Avem nevoie și de o dezbatere politică despre priorități acceptabile în țările riverane, care sunt și membre ale UE. Și poate că un alt aspect uh, ar fi să tratăm despre această problemă în timpul dialogului cu Rusia. La Agenția Europeană de Mediu există contacte cu Consiliul Mării Baltice, cu grupul de lucru în domeniul protecției mediului în Marea Baltică, dar uh, Totul evoluează foarte lent din cauza divergențelor de opinii, din cauza divergențelor de mentalitate. Sunt cei care privilegiază dezvoltarea economică și, de asemenea, avem păreri diferite în ce privește uh, în ce măsură mijloacele pot să servească scopul, în ce măsură putem să poluăm pentru a privilegia dezvoltarea economică, dar realitatea vorbește de la sine, iar în ce privește oleoductul și impactul acestuia asupra mediului, eu cred că evaluările de impact care oferă niște date ar trebui să stea la baza uh, deciziilor pe care le iau oamenii politici. Întrebare suplimentară? Da, vă mulțumesc. În curând, Lituania va asigura președinția prin rotație a Consiliului și știu că va privilegia strategia pentru Marea Baltică. Statele baltice au bune relații de cooperare, inclusiv în domeniul protecției mediului. Credeți că există o posibilitate de a obține rezultate mai bune în Marea Baltică, eventual să avem mai multă cooperare, mai multă finanțare. Da, eu am să vă răspund din perspectiva Agenției Europene de Mediu. Această agenție a colaborat întotdeauna cu bine cu președinția Consiliului și în curând, cum ați spus, Consiliul va fi prezidat de către Lituania și știu că agenția noastră a pus la punct agenda ce privește politica de mediu împreună cu Lituania. Îmbunătățirea strategiei Mării Baltice nu ține de competența noastră. Cei care vor hotărâ să consolideze această strategiei vor putea să conteze pe noi ca să le dăm um, informații, ca să ajutăm la uh, difuzarea informației, la uh, consolidarea capacităților, ca să le furnizeze argumente științifice. Da, în acest sens putem să fim parteneri fiabili. Doamna Iuta Haug urmează. Bine. Vă mulțumesc. Domnule Brunings, ați condus o, o serie de institute științifice până acum și veți conduce o agenție europeană de mediu. Veți deveni parte integrantă a corpului de instituții europene și prin urmare veți face, veți avea un rol important în discuțiile privind bugetul european. Noi știm prea bine că bugetul reprezintă politică transformată în cifre, nimic mai mult. Noastră veți uh, descoperi că în discuțiile bugetare se vor spune multe lucruri care însă nu vor fi transformate în cifre, așa cum ar trebui să, să fie. Prin urmare, eu vă întreb următorul lucru pentru a vă putea implementa programul pe 5 ani, cum veți reuși să, com- convingeți uh, directoratele generale care au de-a face cu activitatea dumneavoastră să propună uh, Uh, cifrele necesare pe, la nivel bugetar. Cum veți reuși să transformați obiectivele dumneavoastră în cifre bugetare, astfel încât să vă puteți desfășura activitățile? Cum vă veți atrage sprijinul statelor uh, membre? Ați spus că nu sunteți un decident politic, însă eu cred că dumneavoastră va trebui să deveniți un astfel de decident dacă e să aveți uh, bugetul necesar uh, la dispoziție. Domnul Brunings, cred că va trebui să mă transform mai degrabă într-un uh, avocat al Agenției Europene de Mediu care are nevoie de un buget, e drept. Cred că cele două elemente pe, centrale pe care agenția le poate folosi în uh, negocierile cu decidenții bugetului sunt următoarele necesitatea activității uh, Agenției Europene de Mediu plus al doilea criteriu, al doilea element, uh, calitatea acestora, acestor activități. Am, am spus că dacă e să fim eficienți, atunci avem nevoie de uh, resurse uh, suficiente. Eu voi spune clar că atâta timp cât resursele ce ni se pun la dispoziție nu sunt suficiente, nu vom putea atinge toate obiectivele stabilite. Cum voi putea să mm, obțin sprijinul statelor membre care fac parte din uh, Consiliul de Administrație? Ei bine, pur și simplu implicând membrii Consiliului de Administrație în toate deciziile strategice. Asta s-a făcut și în trecut. Acum, uh, Agenția de Mediu lucrează asupra planului uh, cincinal, viitorului plan cincinal și e clar că discuțiile privind uh, bugetul uh, sunt uh, o precondiție pentru realizarea acestui program cincinal sau pentru cristalizarea mai degrabă a acestui plan cincinal. Și uh, membrii Consiliului de Administrație a Agenției Europene de Mediu sunt conștienți de lucrul acesta, sunt conștienți că trebuie să aibă o poziție clară, iar această poziție clară va fi transmisă directoratelor generale, mai apoi Consiliului și uh, Astfel, vom reuși să sprijinim uh, luarea de decizii politice corecte. 20 de secunde. Deci, dacă Comisia vă tot dă noi responsabilități, sunteți, dar fără să vă dea banii necesari, bineînțeles, sunteți dispus, sunteți hotărât să respingeți toate aceste noi responsabilități. Uh, eu aș fi mai nuanțat de atât, aș fi mai uh, diplomat de atât. Dacă ți se dau nou, noi responsabilități, dar bugetul nu crește, atunci trebuie să se poartă discuții cu privire la priorități. Nu înseamnă că noile re- responsabilități nu ar putea deveni priorități, dar se stabilesc priorități. Da, cu siguranță aceasta va fi una dintre dificultățile cu care mă voi confrunta în activitatea mea viitoare. Doamna Augan acum. Bun venit la Copenhaga, domnule Brunings. Trebuie să vă obi obișnuiți cu daneza. Tocmai de asta vă vorbesc acum în daneză. Sper că vom avea o bună colaborare și cu dumneavoastră, cel puțin la fel de bună ca și colaborarea pe care am avut-o cu predecesoarea, predecesoarea dumneavoastră. Mai devreme ați răspuns la o întrebare cu privire la EFSA și OMG-uri. Am avut uh, senzația că ați uh, vorbit despre principiul precrauției din perspectiva dumneavoastră de om de știință. Însă principiul precauției înseamnă, despre care vorbim noi aici, înseamnă mult mai mult decât rezultat din răspunsul dumneavoastră. Noi nu, prin principiul pre- precauției nu încercăm să îngrădim activitatea științifică, nici pe departe avem o atitudine cât se poate de, deschis, de deschisă. Dar, din păcate, atitudinea interlocutorilor noștri nu este la fel de deschisă ca a noastră. În Există o serie de uh, convenții în care se spune clar că transparența trebuie să fie asigurată și garantată. Deocamdată daneza mea e scârție rău, dar am de gând să să încerc să-mi îmbunătățesc uh, daneza. Vorbeați uh, despre buna colaborare pe care ați avut-o cu predecesoarea mea. Ei bine, eu, uh, după cum am spus deja, nu vreau decât să creez o, un raport de colaborare la fel de solid ca și predecesoarea mea, cu toți cei implicați în discuție, cu toți actorii. În ceea ce privește ONG-urile, știu că ONG-urile reprezintă o temă foarte sensibilă. Bineînțeles, oamenii de știință au diferite abordări ale acestei uh, probleme, uh, abordări care diferă uh, în funcție de domeniul de activitate pe care l-au avut. Avem o mulțime de argumente pro și contra ONG-uri și cuantificând toate aceste argumente și contra argumente ne dăm seama că nu prea știm mare lucru despre ONG-uri. În calitatea noastră de Agenție Europeană de Mediu sunt conștient de faptul că trebuie să fim cât se poate de deschiși la noile uh, informații științifice care apar permanent. Uh, aceste informații sunt esențiale, cu atât mai mult cu, cu cât subiectul este într-adevăr foarte spinos și, de asemenea, discuțiile publice nu merg prea, nu merg ca pe, pe roate. Da, sunt uh, într totul de acord, uh, știința este importantă, informațiile științifice sunt importante și tocmai de aceea trebuie să existe o interfață clară între Agenția Europeană de Mediu și uh, și uh, acești oameni de știință. Șapte secunde pentru o întrebare suplimentară. Bine, nu mi-ați înțeles prea bine întrebarea. Eu uh, puneam o întrebare întrebam uh, despre uh, Convenția de la Arhos. Dumneavoastră, și vorbeam în acest context despre principiul uh, precauției, cum este statutat el acolo. Eu consider că biodiversitatea este un uh, lucru care ține de mandatul dumneavoastră și nu al EFSEI. Da, eu știu uh, ce înseamnă principiul precauției, îl susțin cât se poate de uh, vehement, uh, sunt de acord cu definiția europeană a data acestei sintagme. Asta în primul rând. În al doilea rând, cunosc prea bine această convenție și știu care este importanța sa și valoarea sa în ceea ce privește crearea unei dezbateri deschise cu privire la diferite teme și cu uh, importanța sa în ceea ce privește oferirea de informații cât se poate de solide și transparente către opinia publică. Și eu nu pot decât să sprijin această transparență și să sprijin importanța uh, transparenței în ceea ce privește transferul de informații. Doamna Görling acum. Întrebarea mea pornește din întrebarea anterioară, dar unghiul de vedere este diferit. Vreau să vorbesc și eu de principiul precauției și de analiza de risc. Unul din obiectivele agenției este să prezinte date, informații și cunoștințe și evaluări despre mediu în momentul potrivit privind Europa dar de foarte multe ori vedem că evaluările nu se bazează pe analize de risc, ci ce se bazează pe o percepție a riscului care merge, după părerea mea, într-o direcție greșită. În același sens, dacă ne bazăm acțiunile pe această abordare și pe principiul precauției, de foarte multe ori nu ținem cont de consecințele neintenționate, neprevăzute ale, acelui, ale acelei acțiuni pentru că unele substanțe nu se mai folosesc, se folosesc altele, apar alte substanțe care au alte efecte asupra mediului și care nu sunt avute în vedere. Iată ce doresc să vă întreb. Și am uh, citit cu oarecare neplăcere uh, o, uh, acest raport numit ultime, cele mai recente lecții din semnale de alarmă, alarmă recente Uh, cumva reiese că ar fi o teorie a conspirației. Sunt tot felul de elemente nespecificate uh, aici și vreau să știu care sunt și vreau să mă asigurați că prin intermediul agenției veți face evaluări de risc corecte. Vă mulțumesc pentru întrebare, spune vorbitorul. În primul rând, în momentul în care se face o analiză de risc și o evaluare a riscului, cred că în literatura metodică privind acest uh, aspect, există înțelegerea că apar întotdeauna două elemente, un element obiectiv și un element mai subiectiv. Și e vorba de două chestiuni aici. Percepția, care este realmente foarte importantă și, de asemenea, uh, cât de mare este riscul și ce tip de consecințe acceptă societatea și cum va face societatea fața acestor uh, riscuri. Deci uh, raportul dintre componenta obiectivă și componenta subiectivă este esențială în analiza riscului și evident de obicei există un dezechilibru. Sunt de acord că aceste consecințe neașteptate, neprevăzute ale unor politici pot avea un rol central în evaluările exante, de exemplu, am făcut, am desfășurat activități metodologice privind efectele secundare prevăzute și neprevăzute și cred că sunt în poziția potrivită ca să pot să vorbesc despre aceste chestiuni. De exemplu, substanțele care au uh, înlocuit substanțele care afectau uh, stratul de ozon, Există o mulțime de literatură pe tema aceasta. Deci, din punct de vedere metodic, acesta ar fi răspunsul meu. Pot comenta aceste lecții recente, aceste, um, raportul acesta intitulat Lecții recente din cele mai recente Uh, semne de alarmă, nu am contribuit la el, uh, nu poate fi considerat ce spun eu acum opoziției ca reprezentant al instituției, poate fi doar o reacție personală. Mulțumesc foarte mult. O întrebare suplimentară. Uh, interesant răspunsul dumneavoastră la Uh, ultima întrebare, pentru că acest document, dacă va continua să existe, va continua să existe vă 10 ani. Deci vreau să știu dacă în viitor vă veți disocia de acest document sau nu. În primul rând, nu mă disociez de nimic. Uh, nu cred că acesta este scopul acestei audieri. Vreau să spun foarte clar că susțin concluziile raportului se bazează pe o serie de cunoștințe care a analizat contribuțiile științei la dezbaterea publică în trecut, chestiuni care uneori, cărora uneori nu li s-a dat urmare. Am făcut acest lucru, același tip de exercițiu și în Flandra. Și cred că este un element necesar, uh, o instituție de cunoaștere trebuie să analizeze ce au făcut politicienii cu cunoștințele pe care le-au avut uh, la dispoziție și care au fost consecințele prevăzute și neprevăzute. Mulțumesc foarte mult! Ajungem astfel la finalul uh, întrebărilor și răspunsurilor candidatul, domnul Brunings, are posibilitatea să uh, mai vorbească 5 minute în care să-și prezinte compoziția finală. Cred că voi vorbi mai puțin decât atât, spune vorbitorul. Vă mulțumesc pentru maniera deschisă uh, și onestă în care au mers întrebările astea gen ping-pong V-ați referit uh, la finanțe, la părțile interesate, la procese, la chestiunile de conținut, rolul agenției, în termen foarte larg, a spus întrebări despre politica agenției, ceea ce mie îmi demonstrează interesul mare al Comisiei de Mediu pentru aceste chestiuni. Și pentru mine reprezintă o susținere și susțin, știu că mă voi bucura de Uh, susținerea dumneavoastră în viitor și vreau încă o dată să exprim angajamentul de a conlucra cu această comisie. Știu că ați avut cu Jacqueline McLeod o relație excelentă și doresc uh, să urmez uh, aceeași tradiție. Am înțeles dintr-o serie de întrebări că există oarecare cerere de a putea comunica bine cu publicul în ceea ce privește activitatea agenției, nu numai publicul larg, cât și părțile interesate, ceea ce face parte din programul de lucru al agenției și m-am angajat să fac acest lucru. Am uh, auzit întrebări despre transparența proceselor, despre răspundere și asumarea răspunderii. Cum spuneam, pentru mine transparența este baza încrederii și încrederii este baza conlucrării, fie că suntem de acord sau nu asupra conținutului. Deci sunt puternic angajat față de această de idee. Am înțeles din dezbatere că există mult interes pentru tehnologiile inovatoare și în acest domeniu incertitudinile științifice joacă un rol foarte mare iar uh, în noi, noi în viitor, prin definiție, dacă sunt anumite incertitudini și dacă apar riscuri, trebuie să acționăm și de aceea există agenția. Și vom contribui la această dezbatere, punând la dispoziție cele mai noi cunoaște, cunoștințe științifice, atât la dispoziția dumneavoastră cât și la dispoziția Consiliului pentru a lua cele mai bune de- decizii. S-au pus întrebări interesante privind subiecte care trec cumva dincolo Uh, de, mm, eu știu, granițele membrilor uh, uh, acestei agenții, fie că e vorba de țări mediteraneene sau din țara Baltică. Mm, agenția este un fel de institut de referință pentru activitatea sa și pentru cunoștințele diseminate și vrem să menținem acest rol, nu numai în înțelegerea strâmtă a lucrurilor, și să nu o menținem în, uh, în spațiu strânt al membrilor uh, agenției. După cum știți, după cum uh, știți, agenția împreună cu comitetul de conducere care include reprezentanții Parlamentului European ne ocupăm de următorul cincinal Știți că sunt constrângeri bugetare și dezbateri politice pe această temă. Nu pot decât să spun că planul este pregătit uh, foarte serios de către angajați. Comitetul de conducere este implicat, știe foarte bine că au un rol strategic în viitor și sper că agenția de mediu va ieși din aceste negocieri cu un program uh, puternic, realist, care îi va permite să-și păstreze rolul central și uh, calitatea înaltă a activității în următorii cinci ani. Și cred că asta este, de fapt, uh, fundamentarea ideii de a fi un partener puternic pentru instituțiile europene și așteptăm să lucrăm cu dumneavoastră, să conlucrăm cu dumneavoastră în viitor. Mulțumesc foarte mult! Herr ich möchte mich ganz herzlich... Domnule Brunings, vă mulțumim pentru toate răspunsurile dumneavoastră, pentru atitudinea pozitivă, de asemenea, și vă mulțumesc foarte mult pentru sinceritatea de care ați dat dovadă în răspunsurile dumneavoastră. Au existat întrebări la care nu știați uh, răspunsul, dar uh, și-ați recunoscut asta cu maximă sinceritate. Mi se pare foarte, foarte important. Agenția Europeană de Mediu este esențială pentru activitatea comisiei noastre. Și uh, tocmai de aceea e important să avem o colaborare bună cu dumneavoastră. Avem lucruri de îmbunătățit și vom încerca să o facem de ce? Pentru că, după cum spuneam, colaborarea cu dumneavoastră este esențială. Toate informațiile pe care ni le oferiți dumneavoastră stau la baza rapoartelor uh, noastre și în cazul în care avem rapoarte um, care nu sunt perfecte dintr-o primă fază, într-o primă fază, uh, putem elimina toate aceste deficiențe cu ajutorul informațiilor solide pe care le primim din partea dumneavoastră și uh, vă vom uh, trimite scrisori, uh, puteți fi sigur, uh, în care vă vom solicita <coughs> informațiile, scrisori cât se poate de transparente, care vor fi chiar publicate pe site-ul nostru. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim uh, pentru disponibilitatea de a colabora cu noi și sunteți întotdeauna binevenit în sânul comisiei noastre. Acestea fiind spuse, am ajuns la finele ordinii de zi. Vreau să salut o grupă de vizitatori care au venit uh, din Luxemburg, de la Directoratul General Interpre- pentru Interpretare. 16 tineri interpreți au venit aici. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Sunteți foarte importanți pentru noi și pentru activitățile Parlamentului European. Sper că ați, ați reușit să vă faceți o impresie cu privire la activitățile Parlamentului European. Uh, ne vom reîntâlni la ora 17.30 pentru o reuniune a coordonatorilor, iar în ceea ce privește punctul 16 de pe ordinea de zi, vreau să vă anunț că următoarele reuniuni vor avea loc în datele de 25 și 26 februarie. 25 vom avea o ședință după amiaza și în 26 dimineața. Acestea fiind spuse, ședința se suspendă. Vă urez după amiază plăcută.